Okay, uh, you are welcome to this continuing. Bună ziua, dragi colegi. Vă urez bun venit la reuniunea noastră și voi continua în suedeză, spune domnul președinte. Hej och välkomna till eh, dagens sammanträde. Eh, vă salut încă o dată. Avem primul punct pe ordinea de zi. Adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți dorință de modificare, atunci ordinea de zi se consideră adoptată. În al doilea rând, comunicările președintelui. Pot să vă spun următoarele lucruri. Mulți uh, colegi din comisia noastră sunt foarte interesați de uh, de campania One Billion Rising. Um, noi nu ne-am ocupat, uh, nu am implicat, dar știu că sunt mulți colegi interesați și astăzi la ora 12 există un eveniment la care toți colegii pot să participe. Și cred că e foarte bine să participăm uh, la acest eveniment, uh, de a cărui organizare este responsabilă Isabel Dujon. Și doamna Pac uh, președinta Comisiei uh, CULT va veni în rândurile noastre uh, la scurtă vreme înainte de vot pentru că are să ne facă niște comunicări. În al treilea rând, vreau să vă spun că sala pentru mâine, pentru audierea publică, împreună cu Comisia Troa, s-a modificat. Vom fi în sala 4Q2, în Clădirea Ian. 4Q2. Și acum putem să trecem la punctul al treilea. Institutul European pentru Egalitatea de Gen, EIG. noi am colaborat strâns cu uh, institutul care ne oferă un volum foarte mare de cunoștințe, de informații necesare pentru munca noastră în comisie. Și am uh, decis că vom avea întâlniri periodice cu doamna directoare a Institutului European pentru Egalitatea de Gen pentru a discuta astăzi despre programul de lucru pentru anul 2014 și vom avea uh, aceste întâlniri uh, periodice mai frecvent de acum înainte. Deci mă bucur că sunteți alături de noi Puteți să vorbiți uh, aproximativ 20 de minute, după care vom avea timp pentru întrebări și răspunsuri. Bine ați venit în comisia noastră și vă dau cuvântul. Mulțumesc! E, ca întotdeauna, foarte interesantă întâlnirea cu dumneavoastră și aștept întrebările dumneavoastră. Îmi cer scuze, sunt uh, răcită și nu voi putea uh, uh, să, să vorbesc uh, foarte mult. Um, pentru început, ca un comentariu general, vreau să vă spun că anul acesta finalizăm uh, niște activități. Pregătim uh, programul uh, anual și programul de activitate și, la fel ca și anul trecut, am lansat câteva dintre activitățile care erau uh, planificate prin uh, regulament, prin documentul nostru de bază, uh, indicele pentru egalitatea de, de gen și um, Centrul pentru Resurse și Documentare, plus agenda pentru egalitatea de gen în Europa și rețeaua aferentă. După cum știți, discutăm foarte mult despre acest index. Și în ceea ce privește Uh, Centrul de Documentare și Resurse, căutăm încă cele mai bune modalități de lucru și anul acesta am decis să analizăm cât de eficace sunt mecanismele de, uh, de utilizare ale resurselor, pentru că știm că uh, am uh, oferit uh, ajutor cu, prin informații specifice mai multor eurodeputați, dar uh, vrem să monitorizăm situația pentru a vedea cât de mare trebuie să fie capacitatea acestui centru și anul acesta vom desfășura această activitate de monitorizare pentru a vedea în ce măsură se utilizează platforma electronică și centrul de documentare. Și dacă vă uitați la acest uh, diapozitiv, uh, chiar dacă nu e vorba de anul acesta, am fost foarte mândră să realizez uh, această statistică. Vedeți, din iunie 2010, bugetul nostru a avut o dezvoltare foarte bună, execuția bugetară este foarte bună și vedeți că până anul trecut și anul acesta am reușit să executăm bugetul și să-l exploatăm aproape până la nivelul planificat. Deci acum avem capacitatea administrativă de a utiliza bugetul și um, pierderile uh, au scăzut aproape la zero. Um, am doar 20 de minute la dispoziție, așadar am să trec direct la informații, la prezentare. Deci, vedem că, într-adevăr, uh, institutul nostru este, oferă instrumente foarte utile și cu o puternică valoare adăugată, uh, așa cum a observat și Comisia pentru că realizăm niște rapoarte pentru președinție, de exemplu. Anul acesta vom finaliza uh, un raport foarte interesant. Pregătim pentru președinția Elena un raport privind femeile și economia și indicatorii pe care îi pregătim în număr de trei plus 9 subindicatori și veți vedea în curând uh, raportul uh, publicat, dar una dintre concluziile preliminare deocamdată este că analizăm um, ocuparea și așa cum am prezentat anul, uh, în săptămâna trecută informații grupului la nivel, grupului la nivel înalt pentru egalitatea de gen, uh, Um, dacă ne uităm la ocuparea de 75%, um, în momentul în care privim uh, procentul acesta în um, termen de ocupare 100%, uh, vedem că situația este mult mai complexă și că femeile sunt într-o poziție, pe o poziție dezavantajată. Și poate că o astfel de analiză uh, în profunzime ar fi utilă pentru instituții și și pentru statele membre. De asemenea, un alt indicator uh, îl reprezintă femeile ca antreprenori. Um, discutăm despre IMM-uri, despre antreprenoriat foarte mult și una dintre constatările noastre este că în țările unde um, femeile sunt într-un număr foarte mare Uh, muncitori independenți. Veți vedea în raport că um, această situație e aproape o capcană pentru femei. Um, deci a lucra independent nu poate fi considerată o situație de antreprenoriat, din păcate. Știu că sunt multe state membre care sunt interesate de aceste chestiuni și vor să le discute la nivel național și știu că și Comisia FEM uh, va uh, citi acest raport și va încerca să interpreteze statisticile pentru statele membre. Un alt raport pe care îl vom realiza pentru președinția italiană va revizui cei 20 de ani în care statele uh, membre și-au pus în aplicare obligațiile pentru uh, platforma ONU privind egalitatea de gen și vom revizui toți uh, indicatorii existenți, nu vom propune indicatori noi, dar pentru că vom uh, utiliza exemplul suedez, uh, modelul suedez din 2009, vom adăuga și bune practici, pentru că bunele practici sunt uh, un element care este cerut de statele membre și de părțile interesante pentru a vedea cum anume o anumită țară a reușit să realizeze ceva, de ce lucrurile au funcționat bine. Și acest raport va fi uh, publicat uh, mai târziu, în decursul anului, dar va reprezenta o parte importantă a activității noastre. Și aici vedeți uh, uh pe domnul Gustafsson împreună adică domnul Gustafsson a fost prezent și dânsul la evenimentul uh, Uh, pe care l-ați văzut în imagine. Vorbim despre activitățile începute anul trecut și pe care le continuăm în acest an. Um, urmează să discutăm cu experții uh, și vom aborda domeniul violenței, pentru că acest uh, domeniu nu n-a fost abordat deloc până acum și Comisia Europeană um, ne-a um, sfătuit uh, cu privire la indicatorii pe care ar trebui să i includem în studiu, ce uh, domenii ar trebui să fie analizate. Deci acum discutăm domeniile care ar trebui adăugate și ne vom focaliza mai ales asupra domeniului muncii și domeniului violenței. Uh, și, de asemenea, vom analiza cu atenție inegalitățile, încercând să găsim indicatorii și datele care pot fi utilizate. Dacă discutăm despre vârstă, de exemplu, ne focalizăm asupra um, tinereții, a bătrâneții um, sau, um, poate, un indicator ar fi migrația. Încercăm să analizăm și să găsim cei mai buni indicatori și, de asemenea, vom coopera strâns cu uh, furnizorii de date și, sigur, în același timp vom uh, colabora cu Comisia Europeană, cu uh, diverse state membre și organizații. Acum, pentru uh, indexul din acest an, încercăm să adăugăm indicatori potriviți, indicatori pentru domeniile unde știm că putem să găsim resurse bune până la sfârșitul anului. După cum știți, um, Agenția Fundamental, pentru Drepturi Fundamentale a lansat un studiu cu privire la violența de gen și vom avea acces la uh, microdate care încă nu sunt, la, uh, nu sunt uh, puse la dispoziția um, um părților interesate, și vom vedea cum putem să utilizăm aceste informații pentru a analiza fenomenul violenței uh, de gen. Acest fenomen uh, capătă din ce în ce mai multă atenție și, într-adevăr, acest, lucru, acest fenomen este unul important. Anul trecut am realizat deja mai multe studii pe acest subiect și anul acesta finalizăm uh, um, un studiu foarte interesant pe eh, sursele de date administrative și cred că va fi interesant și util pentru oricine din interiorul sau din exterior, exteriorul Uniunii Europene dorește să vadă datele oficiale privind violența, astfel încât toată lumea să poată folosi datele pentru uh, propria activitate. Și de asemenea, în anul acesta vrem să finalizăm un studiu de mai mică amploare, dar totuși foarte interesant, cu privire la costul violenței. Știți, costul violenței este foarte greu de cuantificat, de măsurat, dar um, vom încerca să vedem abordările de măsurare a costului violenței în diverse domenii și apoi am promis să încercăm să găsim niște recomandări, niște propuneri cu privire la metodele uh, care ar putea fi utilizate pentru a măsura costul violenței, pe care să le folosească, de exemplu, statele membre. Vom avea și un studiu ulterior privind mutilarea genitală feminină, va fi publicat destul de curând. De asemenea, o, o contribuție importantă după studiul pe care le-am realizat anul trecut pe acest subiect. Și pentru a rezuma toată activitatea noastră în domeniul uh, violenței de gen, anul acesta vom analiza tot, toate informațiile pe care le-am primit, toate informațiile care există, inclusiv din, um, din sondajul uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale și apoi vom uh, hotărâ strategia noastră pe termen lung în uh, domeniul violenței de gen. Și acum în domeniul gender mainstreaming. Este un subiect care uneori e greu de înțeles și de aplicat. De aceea, noi planificăm, în primul rând, să dezvoltăm o resursă online interactivă cu privire la integrarea dimensiunii de gen în celelalte politici, uh, gender mainstreaming, uh, vom pregăti într-un prim pas informații generale care cred că vor fi foarte utile pentru toată lumea de aici și de asemenea informații privind uh, o evaluare a impactului de gen și a bunelor practici, pentru că evaluarea impactului de gen este o obligație pentru, pentru toată lumea, și pentru statele membre, și pentru instituții, înainte de a lua o decizie politică. Este un instrument um, dificil și destul de complex. Um, deci cred că va fi utilă um, analiza noastră și bunele practici în diverse sectoare, pentru că vrem să intrăm în domenii specifice și să uh, arătăm oamenilor ce înseamnă um, conceptul de gender mainstreaming în diverse sectoare. Încercăm să le arătăm oamenilor pentru a înțelege, pentru ca ei să înțeleagă mai bine ce înseamnă aceste lucruri. Și am convenit cu Consiliul Director că vom încerca să avem un studiu aprofundat al modului în care se integrează dimensiunea de gen în uh, domeniul cercetării și dezvoltării, un sector foarte vast și vom, ne vom întâlni cu instituțiile releza, relevante pentru a vedea ce înseamnă dacă ce diferență uh, ce valoare adăugată ar avea integrarea dimensiunii de gen în domeniul inovării, de exemplu. Și vom încerca să arătăm, deci, care sunt beneficiile uh, integrării dimensiunii de gen și a egalității de gen. Uh, anul acesta am început uh, această cercetare și încercăm să găsim o abordare care să arate tuturor uh, persoanelor sau actorilor care nu știu multe despre egalitatea de gen, să arătăm beneficiile um, egalității de gen. Și am contractat uh, șase uh, documente de cercetare pe care le analizăm uh, și vom realiza un studiu mai vast asupra tuturor informațiilor existente. Uh, discutăm de asemenea cu țările care sunt uh, uh, cu țările IPA, care sunt foarte interesate de um, egalitatea de gen și vom continua această activitate. În ceea ce privește Centrul de Resurse și Documentare, despre care v-am vorbit la început, avem foarte multe resurse. Anul acesta în cooperare cu uh, Centrul de Informare și cu bibliotecile Comisiei și Parlamentului, mai avem câteva agenții care lucrează la tezaur și la glosare și sperăm să putem să dezvoltăm uh, o terminologie completă în uh, domeniul activității noastre. abordarea noastră mm, uh, în ceea ce privește bărbații, mm, care reprezintă doar uh, un procent foarte mic din uh, studiile noastre, e bine, încercăm să stabilim, să creăm parteneriate cu bărbați care au o influență, care sunt factori de influență și pe care îi invităm politicieni importanți, de exemplu, în momentul de față, să uh, ni se alăture în campaniile noastre, de exemplu în campania um, violenței împotriva femeilor, ambasadorii așa numiți uh, panglicii albe, vedeți 23 de uh, nume importante care pot să influențeze mentalitatea tinerilor, tinerilor bărbați mai ales, și continuăm să pregătim informații speciale pentru uh, aceste campanii. Uh, deci, într-un prim pas, încercăm să atragem bărbații și să implicăm în combaterea violenței. Așa dorim să începem activitatea noastră cu uh, bărbații. Acestea sunt, deci, câteva informații referitoare la munca noastră mai veche și mai nouă și cu mare plăcere răspund la întrebările dumneavoastră. Tack, tack så jättemycket för det, eh, eh, Regina Langback. Och, eh, Jag kommer att eh, eh, släppa ordet fritt, men jag tänker bara ta var så... Da, vă mulțumim pentru prezentare. Avem acum timp uh, pentru întrebări și răspunsuri. Și eu am întrebări uh, și poate chiar am să încep. Pentru că vreau să mă refer la acest procent de 5% la care te-ai referit. Cred că e o mare problemă, pentru că uh, ai spus că, bun, ține de modul de calcul, dacă se calculează ocuparea de plin, ocuparea um, cu normă redusă. În orice caz, indiferent cum se calculează, mm, un procent de 5% nu e o cifră prea bună pentru femei. E o mare problemă. Um, și apoi acest concept de persoană fizică autorizată sau de um, lucrător independent. Lumea are o perspectivă pozitivă pentru că are impresia că oamenii pot să-și gestioneze timpul și activitatea, dar sigur că dacă câștigi foarte puțin, atunci uh, ești într-o situație dificilă ca lucrător independent. Și de aceea 5% um, nu, nu, e un procent care nu îți dă o perspectivă. Sunt uh, diferențe între bărbați și femei și de aceea trebuie luate măsuri. Deci o, un aspect foarte important care trebuie monitorizat și analizat pe termen lung. Și vreau să profit de ocazie pentru a face trimitere la uh, indexul pentru egalitatea de gen un instrument foarte, foarte util pe care și noi îl folosim um, în diverse um, puncte în activitatea noastră. Și sigur că trebuie să vedem și modul în care uh, evoluează uh, eforturile, de, eforturile în ceea ce privește egalitatea de gen în Europa. Eu sper că aceste, toate studiile și toate eforturile făcute pot fi legate de noile studii privind violența împotriva femeilor. Două întrebări. Aceste cercetări uh, referitoare la uh, violența bazată pe gen, pe care le-ai descris, ai spus că mm, ai vorbit despre costuri și despre metode. Și vreau să... Da, cred că e într-adevăr important să ne punem întrebarea care este costul violenței și cum anume se poate cuantifica acest cost. Vom putea noi, politicienii, să citim documentul pe care îl veți elabora și să-l înțelegem? Pentru că eu cred că și noi va fi o bază foarte bună pentru activitatea noastră. Dar, într-adevăr, cred că e greu să măsori aceste costuri. Deci aș fi interesat să știu cam prin ce metode uh, se, se cuantifică acest cost și care este grupul ținte pentru acest document, pentru cine elaborați acest document. Și apoi, încă o întrebare referitoare la gender mainstreaming, la integrarea dimensiunii de gen în toate politicile. Un subiect foarte, foarte important. Toate sistemele politice se uh, trebuie să ia în considerare uh, elementul de gen, pentru că dacă nu o fac, atunci perspectiva de gen rămâne undeva pe un plan secundar. Sigur că există structuri, organizații, um, liste de verificat uh, și odată ce um, ți-ai însușit uh, bine um, conceptele, poți să lucrezi pe această bază în toate sectoarele de politică. Și deci întrebarea mea din nou, pentru cine este menit acest instrument referitor la studiul referitor la integrarea dimensiunii de gen? Acestea au fost întrebările mele și acum îi dau cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Langdacum, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, vă mulțumesc pentru prezentarea detaliată. În primul rând vreau să vă spun că uh, Uh, aș dori să fac câteva observații privind uh, forma și fondul. În ceea ce privește forma, vreau să vă felicit că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește cooperarea între Parlament și Institutul dumneavoastră. Ne-am întâlnit în mod regulat, am fost informați în mod regulat cu privire la bilanț, la programul de lucru, deci astăzi se transmite încă un mesaj de încurajare către dumneavoastră pentru a continua această cooperare pe calea cea bună pe care a început-o și uh, pentru a coopera la fel de bine uh, înainte de rapoartele Comisiei FAM, înainte, uh, înainte de audieri și ateliere, să facem în mod sistematic. În primul rând, uh, acum o întrebare, dacă îmi permiteți. Institutul va fi prezent la um, audierea publică Work-Life Balance and Gender Equality, fiindcă am dori ca în raportul nostru să putem folosi cifrele și datele institutului decât să cităm surse care nu sunt atât de încredere. Acum, în ceea ce privește fondul, studiile prevăzute în cadrul președinției elene pun accent pe jumătatea de normă, antreprenatul femeile, femeilor, bunele practici de finanțare, foarte interesant și extrem de util pentru noi acesta este un semn de încurajare pentru a reechilibra abordarea pe care o avem noi în activitatea noastră și în ceea ce privește promovarea egalității între sexe. Vreau să vă, să vă întreb despre impactul uh, Eurogender Network. Ne puteți spune mai multe despre această rețea, care este sfera sa de activitate, care sunt țintele și cum va fi dezvoltată pe viitor? Uh, aceasta este, acestea sunt întrebările mele. Încă o dată vă felicit pentru pentru um, această mare realizare a anului trecut. vă rog să continuați pe același făgaș în ceea ce privește violența împotriva femeilor și încă o dată vă felicit pentru uh, parteneriatele cu bărbații, eh, e important ca bărbații să fie principalii apărători ai drepturilor femeilor pentru ca um, um, lucrurile să, evalue, să evolueze mai rapid decât se întâmplă. Mulțumesc, doamna Bilba Barandica. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare și pentru informațiile pe care vi le-ați oferit în această dimineață. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. În termeni generali, acest raport arată cât de bogată este activitatea Institutului și sunt conștientă de faptul că nu a fost ușor, vreau să vă felicit, deci, și să vă ofer sprijinul nostru. În ceea ce privește raportul acum, privind femeile și economia. În momentul în care avem astfel de rapoarte, întotdeauna ne confruntăm cu o perspectivă negativă. Nu vreau să uh, spun că datele sunt înșelătoare, datele privind femeile economie în, uh, cu, care lucrează cu jumătate de normă sau cu normă întreagă, este clar că există oarecare inegalitate care se manifestă aici. Vreau să vă întreb dacă în acest raport există și un aspect pozitiv, și anume datele privind contractele pentru de muncă cu normă întreagă și cu jumătate de normă sunt inegale la nivelul țărilor, țărilor europene, dar de ce să nu vedem și jumătatea plină a paharului? Există din ce în ce mai multe rapoarte care arată că prezența femeilor uh, în mediul de afaceri duce la îmbunătățirea competitivității, la rezultate mai bune, la sporirea creativității, inovării și a credibilității companiilor. De pildă, eu cred că ar fi o idee bună, dar spuneți-mi ce credeți și dumneavoastră, să încercăm să echilibrăm aceste rapoarte cu partea negativă și partea pozitivă care trebuie scoasă în evidență. E vorba de lucruri pe care le-ar putea face statele membre pentru a îmbunătăți condițiile de muncă a femeilor. Asta, în primul rând, poate se regăsește acest lucru în raport, nu știu. În al doilea rând, reforma uh, pe care o veți pune la punct cu uh, președinția italiană în ceea ce privește activitățile și acțiunile întreprinse de state la, în ultimii ani. Vreau să vă întreb dacă veți pune accentul pe nivelul regional. Eu uh, Uh, eu vin din țara bască, din Spania, și în 2005 am avut un președinte, un bărbat, care a vrut să dea o lege a egalității. Această lege a fost uh, un vârf de lance în Spania. Din uh, 1998 avem un institut care se numește Imacunde și care este Um, este și el vârf de lance. Ar fi păcat să nu se facă schimb de informații și de experiențe la nivelul institutelor regionale care s-au ocupat de aceste chestiuni în Europa. Sunt instituții de stat, bineînțeles, dar sunt uh, fi folositoare. Vreau să vă întreb cât de adânc veți pătrunde în subiect, în ceea ce privește datele cu privire la violența pe, pe motive de sex, de gen. Uh, sunt unele țări în Europa, în continuare, din păcate, cred că violența este o chestiune privată care trebuie să rămână în spatele ușilor închise. Din păcate, ce uh, metodologie folosiți pentru strângerea datelor uh, și de unde, de unde provin aceste date? Acum, în ceea ce privește bărbații, ați vorbit despre o campanie de combatere a violenței. Eu nu sunt de acord acord cu sloganul acestei eh, campanii, fiindcă violența până la urmă este o consecință a inegalității. Cred că ar fi mai bine să se deruleze o campanie în care să se implice și bărbații și, femei împotri- și femeile împotriva violenței um, motivate de gen. Fiindcă astfel abordarea ar fi mai holistică, după părerea mea. Avem nevoie și de schimb de bune practici poate să, să, să se emite și o declarație, să, să fie încurajați bărbații să participe, iar apoi vom avea o mișcare pentru egalitatea între sexe. Dorim să fie un proces participativ în care să se implice și bărbații. Una dintre consecințele îngrijoră, îngrozitoare mă scuze, ale inegalității a fost uh, violența motivată de gen, care în uh, secolul 21 ne cere să analizăm concepte cum ar fi noua masculinitate și violența care, uh, care se ivește și în alte domenii. Ce părere aveți dumneavoastră? Fiindcă poate că ar trebui să ne ocupăm mai, uh, mai cu atenție de aceste campanii. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Langbach pentru a răspunde întrebărilor. Mulțumesc pentru toate întrebările adresate. O să încep uh, cu întrebarea domnului președinte. Uh, cine sunt beneficiare, cine sunt uh, grupurile țintă. Acest studiu este unul mai redus și vom trece în revistă metodele în care s-au identificat modele de calcul al costurilor. Pentru a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 Eh, ați întrebat dacă fi prezent la audiere. Nu știu la ce audiere vă referați. Dacă considerați că aveți, că, aveți, că suntem neces, că e necesară prezența noastră acolo, da, ne-am bucurat, dar nu am informațiile. Dacă e nevoie, însă vom, vom fi prezenți. În ceea ce privește Eurogender, Deocamdată, dat fiindcă a fost lansat acest proiect în noiembrie, am avut atât dezbateri închise cu anumiți experți privind uh, formarea și așa mai departe. Am avut în egală măsură și dezbateri deschise și vor mai continua, dorim uh, mai ales la Comisia FEM și poate și alții deputați să aibă dis- discuții deschise, dezbate deschise înainte de alegerile parlamentare, fiindcă dorim să sprijinim toate inițiativele unde, în, în care ar fi implicate mai multe femei pentru a avea un procentaj al femeilor mai ridicat la Parlament. Dorim acum să organizăm 10 dezbateri diferite privind Eurogender, unde vor fi implicați nu numai experți naționali eh, și deputați, și deputați, bineînțeles, de la Bruxelles. Și ne vom ocupa de subiecte specifice în afară de alegeri. Mai concret, uh, depinde de modul în care se folosește, care sunt funcțiile care se dau și noi ne vom concentra pe ele, însă nu vom, uh, nu vom extinde prea mult până nu vom vedea că se folosește, că e importantă deci, și că merită resursele umane și timpul investit. Deocamdată ne concentrăm eforturile pe aspecte funcționale care țin de, con- de conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice. Uh, acum, în ceea ce privește femeile în economie și rezultatele pozitive, da, aceste rapoarte au un format uh, anume și noi ce facem? Analizăm în funcție de anumiți uh, indici situația și apoi o prezentăm. Dacă situația uh, Uh, are o evoluție pozitivă, rezultatele sunt pozitive. Dacă indicii uh, sunt negativi, rezultatul este negativ. Dar raportul este, este voluminos și greu și vizează pe experți, pe specialiști care vor să folosească, dar de fiecare dată uh, avem și un document al principalelor constatări care sunt mai ușor de folosit mai, uh, mai ușor de citit și de înțeles pentru cei care nu au foarte mult timp pentru a studia un document atât de stufos. Deci luăm principalele idei din raport și da, în acest document există elementele pozitive din evoluții. Bineînțeles, sunt de acord că nu trebuie trecute cu vederea acestea și practicile cele mai bune, fiindcă fiecare state membre avem, încercăm să identificăm cele mai bune practici. Iar acestea sunt uh, elemente pozitive, fiindcă dacă arăți modul în care uh, face lucrurile un stat membru sau o organizație în mod pozitiv, acesta este un element de încurajare. În ceea ce privește președinția italiană și abordarea regională. Da, ne interesează foarte mult uh, această abordare regională și implicarea autorităților locale, mai ales la nivelul indicilor, am dorit acest lucru, am dorit ca în domeniul uh, puterii să existe autorități regionale și locale implicate. Am dorit acest lucru în egală măsură. La nivelul statisticilor și uh, pentru a putea face comparații între regiuni, între zone. Am discutat cu Eurostat la ora actuală și discutăm cu Comitetul Regiunilor și cu Consiliul și cu Congresul Municipalităților și Regiunilor de la Congresul Europei. După cum știți, pentru noi principala condiție este ca toate datele să fie comparabile. Dacă dacă le folosim în cercetarea noastră, atunci trebuie să poată fi comparate datele între state membre, trebuie să le fie disponibile. Iată de ce durează mai mult, dar în egală măsură sprijinim proiectul finanțat de Comisia Europeană, dacă nu mă înșel, care a fost inițiat de Parlament în ceea ce privește monitorizarea Cartei Europene uh, privind egalitatea între egalitatea de gen și aici există unii indici care vor fi puși la punct. Există mai multe elemente aici. Îndată ce datele sunt disponibile și comparabile, da, le folosim fără probleme. Apoi, în ceea ce privește metodologia... Deci, vește violența pe bază de gen, da, a fost mai greu să găsim o abordare comună în ceea ce privește modul în care poate fi măsurată violența pe bază de gen, dar, dar sperăm că anul acesta vom reuși să găsim o metodologie, iar aceasta va consta în uh, unii indicatori pe care îi vom uh, crea noi, care arată incidența violenței sau în alte elemente. Vom vedea anul viitor, fiindcă deocamdată uh, dacă nu am strâns, nu am colectat datele, nu vă pot spune cum stau lucrurile, fiindcă trebuie să le analizăm. Campania privind uh, panglic, campania Panglica Albă. Uh, să zicem, aici intră, aici avem și dreptul de autor, uh, fiindcă a fost uh, demarată acum 15 ani de un canadian această campanie și uh, are un unghi uh, special care arată că dacă bărbații nu le explică altor bărbați că violența este, nu poate fi tolerată, că nu poate fi acceptată și trebuie să te implici activ domnul Kimel care uh, Uh, avea aceste, avea aceste valori uh, și le-a răspândit întreaga lume și funcționează. Noi participăm la acest uh, la această campanie, fiindcă se pune accentul pe modul în care bărbații pot influența comportamentul altor bărbați și mai ales pentru tine, mai ales pe tineri. În alte campanii, bineînțeles, uh, și bărbații și femeile trebuie implicați pe picior de egalitate și trebuie folosite poate alte metode, dar deocamdată nu am ajuns acolo, fiindcă e vorba de o planificare amănunțită și poate pe viitor uh, campaniile privind combaterea violenței pe bază de sex ar putea să, să ia această formă pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem uh, alături de noi reprezentantul Comisiei care dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Comisia salută schimbul care are loc astăzi între Institut și Parlament se bucură Comisia și de faptul că s-au mulțit, iată, schimburile regulate între Comisia FEM și Parlamentul între Comisia și, și Parlament. Și este important ca institutul să își înțeleagă rolul în mecanismul instituțional și să înțeleagă cât mai bine cu putință modul în care poate să ofere sprijin tehnic Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. În ceea ce privește programul de lucru pentru 2014, Comisia ar dori să sublinieze activitatea prevăzută în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Aici, mai ales aici, institutul poate să aducă plus valoare, poate să creeze ceva ce nu a existat până acum și nu s-a făcut la nivel european am dori să subliniem încă o dată nevoia de a încuraja Uh, datele statistice comparative în acest domeniu, fiindcă dacă nu înțelegem situația, dacă nu avem o viziune generală a situației violenței împotriva femeilor la nivel european, nu putem să avem o dezbatere corectă și nu putem, uh, nu putem elabora politici în acest sens. Institutul a făcut eforturi în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește mai ales uh, încurajând uh, colectarea de date statistice în acest domeniu. Comisia se bucură că rapoartele pentru președinția Consiliului au devenit regulate, acum două pe an până acum. Apoi pe viitor va fi numai un raport un an pentru a, pentru a reduce presiunea asupra resurselor Institutului pentru a putea aborda și alte domenii. Acest raport, așa cum acest raport, cum s-a spus uh, și astăzi, raportul pentru președinția Elena reprezintă un demers extrem de interesant. Indexul, așa cum s-a spus deja, este foarte, foarte bine făcut, chiar dacă pe aici, pe acolo, e loc de mai bine, ar putea să fie completat. Este totuși un instrument pe care Comisia de ceva timp uh, îl, fol- îl, îl, îl cerea. Comisia încurajează Institutul să continue pe acest făgaș pentru a, a uh, pun la dispoziție date și informații. Acum, după patru ani, patru ani și jumătate de activitatea institutului, avem uh, rapoarte, date calitative și cantitative care sunt extrem de folositoare activității Parlamentului Consiliului și nu numai uh, la nivelul președinției la Consiliu. Vreau să și subliniez acest lucru pentru Parlament, pentru Consiliu, bineînțeles, și pentru Comisie. Iar această activitate se încadrează în activitatea politică a Uniunii Europene, este vorba de strategia 2020 și pentru comisie strategia egalitatea între sexe care se întinde pe perioada 2010-2015. Vă mulțumesc! Ok. eh, tack så mycket för det. Och... Mulțumesc! Încheiem acum acest punct pe ordinea de zi. Încă o dată mulțumesc pentru prezenței doamnei director. Colaborarea noastră acum este mai regulată, mai structurată, cu mai multe documente și uh, e foarte important pentru noi, fiindcă activitatea dumneavoastră influențează enorm activitatea noastră a Comisiei FEM. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Sper că uh, ne vom revedea, ne, vo- ne veți da mai multe informații pe care noi le vom folosi uh, în măsura în care avem nevoie de ele. Și sper că învățați și dumneavoastră din activitatea comisiei noastre. Sunt tot timpul stau la dispoziție dacă aveți nevoie, dacă doriți colaborare la nivelul indicelui uh, care este foarte important. Aceste, această colaborare este în desfășurare. Nu există egalitate între sexe 100% niciun stat european, dar important este să se demareze o discuție pentru a vedea cum putem ajuta cel mai bun nivel de integrare și de egalitate între sexe. Într-o, încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Uh, nu știu când ne mai întâlnim, dar uh, așteptăm cu nerăbdare noua noastră întâlnire. Mulțumesc! Okej, okay, vi går då vidare och då, då är... Bun. Acum uh, trecem la următorul punct. După de zi nu putem să începem votul acum, fiindcă era prevăzută pentru 10 și un sfert. La 10 și 10, doamna Pac ne va da niște informații despre activitatea Comisiei Cult, care este importantă pentru noi, deci Doamna Pac ne va oferi niște informații înainte de vot. Mâine va avea loc o audiere uh, cu Comisia DROA, o, o audiere mixtă, în uh, Ian 4Q2, femeile în uh, procesul de menținere a păcii. Vor fi reprezentanți și experți de la ambele comisii care vor discuta această temă. Avem uh, și și Ocveționul la 13.25. Deci uh, audierea va fi extrem de importantă și sper să participați. Pe 5 martie avem un alt eveniment. Agenția pentru Drepturile Fundamentale organizează o conferință unde se va prezenta un document de cercetare Consiliului care se referă la violența potriva femeilor. Au fost intervieve, intervieva, intervievate 41.000 uh, de femei și uh, rezultatele acestei cercetări vor fi prezentate la reuniune. Extrem de important pentru noi, de pildă, fiindcă sunt informații pe care le putem folosi în activitatea noastră viitoare. Și după amiază, în aceeași zi, Comisia noastră va sărbători Ziua Internațională a Femeilor. Vor fi activități nu pe 8 martie, fiindcă pe 8 martie nu mai e nimeni aici. Deci o să sărbătorim Ziua Femeii um, pe 5 martie. Deci dimineața avem uh, această cercetare a Agenției Drepturilor Fundamentale și după amiaza în aceeași zi, 5 martie, vom sărbători Ziua Femeii. Violența împotriva femeilor va fi subiectul abordat. Gata, am vorbit destul ca să treacă timpul mai repede înainte de vot. Vreau să vă spun că văd că a sosit doamna Pac, deci o să îi, îi dau cuvântul. Mai avem, avem mai mult timp decât credeam la început. Votul va începe la și un sfert. Deci, puteți faceți prezentarea, după aceea avem și timp de întrebări. Doamna Pac, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Vreau să vă informez cu privire la ceva frumos. Și anume, după cum știți, cu toți există premiul Lux și câștigătoarea acum patru ani a fost uh, un film numit Străina din Germania. Uh, în engleză se numea When We Leave. Un uh, film care se referea la crimele pentru onoare. Acest film a fost foarte bine primit, dar nu suficient de bine și de aceea vrem să-l folosim pentru un scop anume. Pe 8 martie este ziua femeii. Și Anul acesta, această zi, este dedicată violenței, lupta împotriva violenței împotriva femeilor. Și de aceea um, am hotărât împreună cu președintele Parlamentului să intrăm într-o cooperare cu canalul Arte. Și anume, ca din 8 martie și uh, pe, în, decurs, în decursul zilei de 8 martie, acest film va rula la arte și el va rula în continuare trei luni pe platforma de internet prin uh, video on demand. Acest film va putea fi vizionat uh, fără um, niciun fel de um, contribuție financiară, deci gratuit, în toate limbile Uniunii Europene. Deci un instrument absolut minunat pentru ca oriunde vom fi în circumscripțiile noastre electorale să putem organiza un eveniment um, legat de, acest, film, de acest film, fie că suntem în Estonia sau în Portugalia sau în Grecia, pentru că el poate fi văzut, poate fi descărcat de pe internet gratuit oriunde, în orice limbă a Uniunii Europene. Deci un instrument pe care nu l-am avut niciodată până acum. Este gratuit uh, și este un film care tematizează subiectul uh, uciderilor pentru onoare uh, într-o manieră foarte impresionantă, înduioșătoare. Nu se uh, aruncă cu uh, nu, nu sunt învinovățiți cei care fac acest, uh, aceste lucruri, ci se explică care este contextul um, cultural, tradițional, religios în care au loc astfel de evenimente. Um, un film care a fost uh, Uh, filmat în mare parte la Berlin. Uh, foarte interesant, un film care a fost difuzat și în Turcia și în uh, Pakistan, unde trăiesc foarte mulți musulmani. Și eu cred că noi cu toții ar trebui să utilizăm această ofertă gratuită de pe platforma Arte. Vă dau încă o dată informația. Deci mergeți pe arte.tv slash lux minus prize și vă asigur că în decursul zilei veți primi toate aceste informații prin e-mail, pentru că nu sunt foarte mulți colegi prezenți. Am, venit să vin, am vrut să vin înainte de vot, uh, sperând că vor fi mai mulți colegi prezenți în sală. Deci vă rog să uh, faceți uz de această ofertă extraordinară pentru a putea Uh, să uh, diseminați uh, informații în campania violența împotriva femeilor în circumscripțiile dumneavoastră electorale. Cred că orice politician sau orice politiciană, o persoană angajată pentru, în lupta împotriva violenței la adresa femeilor, Ehm, să, poate să folosească foarte bine toate aceste informații și să organizeze evenimente. Mă bucur tare mult că am reușit să ehm, realizăm acest lucru împreună cu președintele Parlamentului European și o să vă trimit, cum am spus, toate informațiile pe e-mail astfel încât să puteți să le folosiți. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Pac, pentru toate aceste explicații. Într-adevăr, um, E uh, o ofertă foarte interesantă care se înscrie în uh, um, interesele comisiei noastre și faptul că putem să găsim acest film gratuit este absolut minunat. Da, nu numai dumneavoastră puteți să descărcați filmul gratuit, ci orice cetățean al Uniunii Europene, um, orice ONG, domnul Mayer, doamna Müller sau uh, Eh, orice persoană pot, poate să descarce acest film de pe internet. Eh, deci transmiteți aceste informații mai departe organizațiilor, eh, femeilor, ONG-urilor care au, sunt active în acest domeniu, astfel încât oamenii să înțeleagă care este amploarea fenomenului și să putem să-l combatem. Vă mulțumim încă o dată, spune președintele. Și dacă am înțeles bine, informațiile vor fi transmise și prin internet tuturor uh, colegilor, astfel încât să putem și noi să le transmitem mai departe tuturor celor interesați. Există întrebări? Nu. Bun, v-am promis că votăm la, începem cu votul doar la 10 și un sfert. Și sigur că sunt colegi care poate trebuie să vină din alte comisii unde votează, de aceea vom vota, vom începe în 5 minute, dar vă rog peste exact 5 minute. Deci avem o scurtă pauză. Okay. Uh, because I promised that we should start vote exactly 10:15. We will start vote. Pentru că v-am promis că vom începe la 10 și un sfert, așa vom face. Așa că vă rog să vă așezați, începem votul. Începem cu numărul 4, cadrul financiar multianual 2014-2020. Ne Lecții de învățat pentru viitor. Raportoarea este doamna Matera, care din păcate nu poate să fie alături de noi astăzi. Cred că dorește însă să intervine domnul Bastos în locul doamnei Matera. Deci, imediat va interveni. Please. Doamna Bastos. if you want to take the floor. Dacă doriți. No, no. Intervenție fără microfon. Da, da, da, then we proceed with the votes. Doamna Bastos a spus ceva, dar nu am auzit-o deoarece avea microfonul închis. Haideți să votăm. Avem cinci amendamente. Putem să le votăm în bloc? Da, atunci pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la punctul 5, descărcarea de gestiune 2012, bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană. Raportoare din nou doamna Matera. Doamna Bastos nu va interveni în numele dânsei. Votăm pe amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. Votăm din nou amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru,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 Acum trecem la punctul 6. Descărcarea de gestiune 2012, Institutul European pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Continuăm cu votul. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum votăm întreaga rezoluție. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportoarei, mulțumim pentru astăzi. Nu mai există nimic la punctul diverse. Vom continua cu întâlnirea coordonatorilor, care începe peste 5 minute. Deci, uh, coordonatorii se vor reuni peste 5 minute. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră de astăzi.